izolată, ci una concertată care se adresează statelor membre. Deci, colegi, vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc foarte mult, domnule Poc. Felicitări. Și acum, declarația scrisă 0075 din 2010, domnul Guido Colos, domnul Hughes, uh, doamna Oiulan, Bö Stron Stevenson, cu privire la tabara Ashraf a primit și ea un număr de semnături mai mare decât uh, cea a majorității membrilor, deci în conformitate cu articolul 123 acest text va fi și el transmis destinatarilor. Domnul Strân Stevenson a uh, dorit să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și eu tuturor colegilor care au semnat declarația aceasta 75 privind tabăra Ashraf ceea ce trimite un semnal uh, ferm uh, autorităților irachiene să ridice asediul împotriva acestor uh, câteva sute de persoane nevinovate din tabăra așa de câteva luni și sunt recunoscător că mai mult de jumătate de membrii Parlamentului European au semnat această declarație. S-a deschis doar cu o lună în urmă și e o victorie foarte rapidă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Stevenson. Haideți să trecem acum la ședința de vot. Bugetul pentru 2010. Amendamentul 2. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul